Comisiei cu privire la problemele în uh, lanțul uh, de aprovizionare și mm, aceasta în contextul uh, problemei cărnii de cal. Nu avem o dezbatere cu cheștia și cu cartonașe albastre, așa că dau cuvântul domnului Borg pentru a se exprima din partea Comisiei. Domnule Borg, aveți cuvântul. Mulțumesc, stimați deputați. În ultimele săptămâni am uh, vorbit în fața Comisiei pentru Agricultură din Parlament, dar și în fața Comisiei Envi pe 28 și pe 20 februarie. Number of... E vorba de faptul că într-un număr din state membre s-a descoperit carne de cal vândută sub etichetarea de carne de vită. Uh, Uh, vă voi aduce acum la curent în legătură cu ce am făcut și cu ce vom face în viitorul apropiat. Subliniez că astăzi, la puțin uh, mai mult de o lună după primele uh, descoperiri, situația rămâne că, și trebuie spus că nu există nicio criză de sănătate publică. Până acum, desigur, pentru că, după cum voi menționa ulterior, noi facem inspecții și în legătură cu aspectul sanitar al problemei. Este uh, o problemă serioasă, însă până acum nu este o problemă de eh, sănătate publică, de alimentație publică. Bun, acesta a existat în trecut, dar asta nu este una din ele. E o problemă de fraudă, de schimbarea etichetelor și nu este una de siguranță alimentară. După cum știți, operatorii din eh, comerțul alimentar sunt cei responsabili cu asigurarea că cerințele Uh, legislației europene sunt îndeplinite, iar statele membre sunt răspunzătoare, asigurându-se că uh, zi de zi regulile UE sunt îndeplinite, pentru că responsabilitatea statelor membre este cea de a verifica dacă un produs prezintă sau nu risc și uh, dacă respectă sau nu legislația. Sigur că există și alte instrumente, cum ar fi sistemul de alarmă rapidă pentru alimente și furaje, prin care orice fel de uh, comunicare făcută de statele membre este comunicată, apoi este transmisă tuturor uh, statelor membre. Doamna președintă, în ce privește carnea de cal care a fost etichetată ca fiind carne de vită, inclusă în anumite produse din carne, atunci când s-a descoperit acest lucru, situația a fost imediat notificată prin acest sistem de alarmă rapidă către toate statele membre. Deci sistemul nostru de trasabilitate funcționează și a permis statelor membre și autorităților acestora ca foarte rapid să își dea seama cine și ce a făcut, unde și când. Așadar, toate statele membre efectuează acum eh, testele dacă, ca să vadă dacă există absența unei fenil, unei substanțe numită fenil, fenilbutazonă în carnea de cal, conformitate cu recomandările mm, susținute de statele membre și adoptate de Comisie în 19 februarie. A fost, uh, în 8 februarie a fost prima alertă din partea autorităților britanice, 13 februarie o întâlnire de urgență a statelor membre afectate de această problemă, 15 februarie uh, recomandarea în, din uh, Comitetul Permanent pentru Lanțul Alimentar, iar statele membre au convenit să se efectueze inspecții Uh, decizie care s-a adoptat pe 19 februarie. Testele de care vorbeam vor continua în toată luna martie, iar statele membre vor informa imediat Comisia dacă există informații pozitive și, da, și până în 15 aprilie vor face un rezumat al rezultatelor și apoi se va da publicități acest raport. Am spus, uh, imediat uh, când a apărut criza, am acționat, dar pentru a recâștiga credibilitatea trebuie să, nu doar să facem inspecții, ci înaintea inspecțiilor să ne angajăm că rezultatele vor fi făcute publice. În plus, investigațiile acestea în legătură cu frauda sunt coordonate, anchetele sunt coordonate de Europol și toate statele membre trebuie să informeze pe deplin punctele de contact Europol. Subliniez că doar cea mai strictă și completă transparență poate începe să repare paguba adusă față de încrederea consumatorilor. În ce privește tabloul mai larg, e evident că legislația noastră este una bună. Existența fraudelor nu pune sub semnul întrebării valabilitatea sau esența regulilor însele. Problema e în implementarea legislației și nu în legislația ca atare ca în orice fel de scandal legat de uh, alimente, în orice fel de criză alimentară, noi avem învățăminte de tras. Și trebuie să ne gândim și la schimbări. Dacă e necesar în lumina experiențelor, scandalul cărnii de cal nu va face excepție. Încrederea publicului a fost druncinată și o parte din uh, reasigurarea că noi uh, putem da rezultate stă în modul în care reacționăm rapid, uh, cu instrumentele eficiente de care dispunem și analizând datele fără întârziere. Comisia deja se gândește cum să facem reguli și, și controle mai stricte în trei zone care au fost afectate. Deci sancțiuni, nivelul de controle și uh, etichetarea de origine, locului de origine. În primul rând, importanța unor controle adecvate și uh, sancțiunile adecvate pentru a ne pune în uh, aplicare legislația este foarte importantă. Controlul directivelor actuale, cerințele pe care trebuie să le aplice statele membre, spun că trebuie să aplice sancțiuni corespunzătoare și cu efect disuasiv Uh, propunerea care va sosi, dar care a fost elaborată înaintea scandalului de a revizui regulile controlelor oficiale în întregul lanț alimentar, ar însemna ca statele membre să impună amenzi financiare uh, în cazul unor încălcări intenționate a regulilor lanțului alimentar. Dar cred că aceste amenzi ar trebui să reflecte și să fie echivalente cu câștigul economic, cu beneficiul realizat de cei care încalcă legea. Deci doar perspectiva de a avea mai mult de pierdut decât de câștigat din activitățile ilicite poate fi o măsură eficientă de preîntâmpinare. Apoi, unii au cerut mai multe controle uh, oficiale în lanțul alimentar. Următoarea propunerea noastră va îmbunătăți regulile și va spune că uh, nu doar că Comisia va avea posibilitatea de a cere statelor membre să implementeze planuri, controle coordonate pe durată limitată, pentru a vedea dacă există sau nu uh, probleme de lungul lanțului alimentar și Comisia va avea și puterile necesare ca să aibă controle uh, și cerințe specifice de controle permanente. Uh, chiar și în, în situația actuală, Comisia n-a putut decât să recomande un plan de control. Eu știu că majoritatea statelor membre sau toate îl implementează, însă nu este nimic constrângător din punct de vedere juridic. Și în al treilea rând, după cum știm, unele state membre și, mă rog, unii membri Parlamentului European solicită o etichetare obligatorie a țării de origine. Eu am spus public foarte clar că eh, problema asta nu este legată direct de scandalul cărnii de cal. Acesta ar fi, apărut, ar fi apărut chiar și dacă ar fi existat regula etichetării țării de origine. Dar din ce în ce mai multe state membre consideră că trebuie să profităm de ocazie și să introducem obligativitatea etichetării uh, țării de origine, nu doar pentru carnea de vită proaspătă și produsele de aceasta, ci și pentru carne prelucrată. Dar oricum, de încă dinaintea scandalului, comisia era deja până la sfârșitul anului se obligase să studieze acest, aceste cereri și să facă și un raport până la sfârșitul anului. Eu m-am angajat să accelerez publicarea acestui raport, care uh, acum va fi pus la dispoziția publicului uh, la începutul toamnei. Acest raport trebuie să se ocupe etichet, și de etichetarea originii țării uh, prelucrate, pentru că consumatorul trebuie să fie informat. Fezabilitatea unui uh, etichetaj obligatoriu și o analiză de cost-beneficii și, și uh, impactul asupra comerțului internațional și pieței interne vor fi analizate. După cum am spus în fața comisiei dumneavoastră, eu am atitudine foarte deschisă, doamnă președinte Deși problema etichetării nu este o cauză directă a acestui scandal, însă uh, am spus că voi uh, accelera publicarea raportului și, deși chiar dacă obligativitatea etichetării nu ar fi împiedicat actualul scandal al cărnii de cal, eu uh, voi publica acest raport cât mai curând posibil după cum m-am angajat și apoi, sigur că voi, uh, vă voi comunica orice fel de noi evoluții. Dați-mi voie să închei prin a sublinia faptul că încrederea public, publică este un concept fragil uh, care se poate evapora foarte rapid. De aceea solicit statelor membre să-și accelereze anchetele și dacă există rezultate în anchetele penale care au fost efectuate, să ne le comunice și să se asigure că orice informație nouă ne este imediat comunicată ca să avem uh, întregul tablou la dispoziție. Vreau să spun că până acum mă satisface nivelul de cooperare al statelor membre. Și uh, subliniez din nou cât de important este uh, să învățăm ce avem de învățat din acest scandal și din nou spun că sunt uh, absolut hotărât să restaurez încrederea publică în lanțul nostru alimentar. După cum am spus, avem unul din cele mai bune sisteme de siguranță alimentară din lume. Repet acest lucru. Asta nu înseamnă că nu există probleme, că nu putem, uh, că nu avem lecții de învățat din uh, crizele trecute, prezente și viitoare. Eu niciodată nu trebuie să uh, să ne odihnim pe Că Dacă nu suntem atenți, poate ne pierdem poziția fruntașă. Oricum, contez pe colaborarea Parlamentului dumneavoastră și a, și a statelor membre. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule comisar. Și acum dau cuvântul uh, reprezentanților grupurilor politice. Domnul Zeber are cuvântul din partea PPE, 3 minute. Mulțumesc, doamnă președinte, stimate domnule comisar. Sunt absolut de acord cu dumneavoastră când spuneți că cel mai bun, cel mai bun sistem de a asigura aceste, nerepetarea acestor probleme este sistemul judiciar însă și sistemul juridic. Însă de multe, mulți ani avem deja foarte multe probleme în acest domeniu și aceasta arată cât de grave sunt problemele în acest sector. Deci eu nu cred că ar trebui să spunem că avem acum un sistem extraordinar și că trebuie să facem doar mici schimbări, ci trebuie să verificăm sistemul și asta este ceea ce și face Comisia în momentul de față pentru a vedea ce trebuie îmbunătățit. Cred că nici n-ar fi inteligent să spunem că statele membre sunt de fapt fapt responsabile pentru control și deci noi facem doar regulile de principiu. Cred că noi la nivel european și mai ales uh, Comisia Europeană are o responsabilitate puternică pentru, că, pentru ca lucrurile să funcționeze în acest domeniu. Și cred că cea mai mare problemă pe care o avem este că am pierdut atât de multă încredere din partea consumatorilor. Aceasta este, de fapt, problema reală pe care o avem acum, iar restabilirea acestei încrederi va fi foarte dificil și va fi foarte costisitor. Iată de ce cred eu că primul pas pe care trebuie să-l facem este, în primul rând, să vedem unde, care au fost problemele penale în acest dosar. Așa este, nu putem împiedica cu totul astfel de acțiuni penale. Însă trebuie să ne gândim care este sistemul de control cel mai eficient pe care putem să-l introducem pentru ca să devină potențial neinteresant din punct de vedere economic să se întâmple astfel de fraude. Și cred că Comisia ar trebui să se întâlnească cu câțiva matematicieni experți și să calculeze cât de scump ar fi de fapt să se facă o uh, um, evaluare pe eșantion uh, a diferitelor uh, produse pentru a avea cu adevărat un sistem de control care să funcționeze eficient. Iar aici Comisia trebuie să acționeze, trebuie să dea calea de acțiune. De asemenea, trebuie să verificăm cum funcționează sancțiunile în statele membre. Unele sunt foarte stricte, altele sunt foarte relaxate și cred că trebuie să vedem cum facem pentru ca peste tot în Europa să existe aceleași criterii se ridică un vorbitor, nu avem interpretare, spune. Nu se, nu se traduce. Take another. Aveți ghinion, spune un alt uh, deputat. Bun, după cum spuneam, este important să avem un sistem uh, de control care să funcționeze. Și, în al doilea rând, trebuie să vedem cine are răspunderea și cum putem să reîmbunătățim încrederea cetățenilor. Iar Comisia Europeană trebuie, deci, să stabilească bazele pe care să ne construim acțiunile acum. Și cred că cererea de a avea o etichetare uh, cu privire la originea produselor, unde au fost ele uh, tăiate, unde au uh, fost prelucrate și așa mai departe, este extrem de important, este o informație esențială pentru consumator, care poate astfel, pe baza acestor informații, să ia decizii responsabile. În domeniul alimentar se spune că este, dacă ești zgârcit, nu faci decât să plătești mai mult la sfârșit, pentru că calitatea este cea care după aceea suferă. Și aceasta trebuie să se întâmple în interesul Europei și în interesul Parlamentului și al Comisiei Comisiei pentru că este nevoie acum de standarde cât se poate de ridicate și este nevoie de uh, alimente cât se poate de sigure, iar uh, consumatorilor trebuie să le oferim exact uh, ceea ce doresc ei să aibă. Este vorba mai ales de alimente sigure și etichetate. Mulțumesc, domnule Zeber. Îi dau cuvântul acum doamnei McEvan, două minute. Mulțumesc, doamnă președinte. Domnule comisar, salut ceea ce ați spus în mare parte în această dimineață, mai ales ceea ce ați spus despre accelerarea studiului cu privire la etichetarea uh, cărnii și Uh, prezenței acesteia în alimente procesate. Ați spus că aceasta nu a fost cauza crizei. Sigur că nu a fost, dar atunci când Parlamentul a votat acest act acum doi ani, am făcut-o pentru că voiam ca întreprinderile să-și asume responsabilitatea pentru propriile lanțuri de aprovizionare, să și le înțeleagă bine și prin etichetare nu vor putea să arate apoi cu degetul spre responsabilitatea altcuiva. Cred că consumatorii au fost șocați de modul în care funcționează lanțul alimentar. Abatoarele sunt într-o țară, procesarea, tranșarea e într-o altă țară, uh, apoi se distribuie alimentele în alte țări. Sunt mult prea mulți intermediari și am pierdut controlul și perspectiva asupra lanțului alimentar de la fermă la farfurie. Sper că veți, putea, veți analiza foarte serios această problemă. Atunci când am cerut acest lucru mai de mult, Comisia și Consiliul ne-au spus e prea scump, dar gândiți-vă la cât s-a cheltuit uh, de când a izbucnit acest scandal. Ne-a spus de asemenea că sistemul actual este solid, dar mulți oameni îmi spun că schimbările făcute în 2006 de, prin legislația privind igiena uh, cărnii, care au redus numărul de inspecții, mai ales în uh, uh laboratoarele de procesare a cărnii. Din 2006 nu mai există inspecții zilnice făcute de inspectori autorizați. Avem doar inspecții anunțate și uh, care sunt anunțate cu 3 luni, 6 luni înainte sau au loc doar la 3-6 luni în laboratoarele de procesare. Um, Ați promis că în acest an veniți cu legislație de revizuire. Vreau să știu ce veți spune în această revizuire? Pentru că în ziarele din Marea Britanie se spune că veți propune uh, o mai mare autoreglementare de către industria alimentară. Veți, le veți da și mai multă responsabilitate acestora? Și întrebarea este, pot consumatorii să mai aibă încredere în legislația noastră și în sistemul nostru și cu tot, toți ochii sunt îndreptați către dumneavoastră pentru a nu repeta greșelile trecutului? Mulțumim, doamnă McEwan. Are acum cuvântul domnul Davis. Două minute. Mulțumesc că unul dintre primele mele acte acum 14 uh, ani a fost tocmai o criză a cărnii uh, în care era implicat predecesorul dumneavoastră. Acesta a înțeles uh, problema celor de atunci și a vrut să-i susține, dar a spus că Comisia nu are o forță de poliție care să facă inspecții. Ea depindea de statele membre pentru ca acestea să aplice legea. M-am gândit de multe ori în decursul uh, anilor și am văzut că avem aceeași problemă cu foarte multe părți ale legislației și anume legislația trebuie să fie eficace, proporțională și descurajantă. Ați spus că avem cea mai bună legislație de etichetare a alimentelor din întreaga lume. Dar aceasta nu este utilă dacă nu este pusă în aplicare de statele membre. Avem penalități în diverse state membre, penalități diferite, proceduri de asigurare a conformității care sunt diferite o abordare diferită uh, în ceea ce privește urmărirea în justiție și sentințele instanțelor naționale de asemenea sunt diferite. Pe de o parte, publicul se așteaptă ca legile europene să fie aplicate în mod egal și în mod eficace în toate statele membre, pentru că dacă nu, unii vor spune eu de ce să respect legislația dacă în altă țară nu o fac. Pe de altă parte, Uniunea Europeană nu trebuie să impună uh, pedepse penale în statele membre. Sigur că nu e vorba doar de resortul dumneavoastră aici, ci și de resortul altor comisari, dar e clar că e nevoie de o analiză mai aprofundată a modului în care statele membre aplică legislația, nu doar în ceea ce privește statutul, și, ci și în ceea ce privește modul în care instanțele interpretează această legislație. Și dacă nu facem acest lucru, dacă nu avem o discuție deschisă în Consiliu și în Parlament, atunci nu vom putea aplica legea în mod egal, nu vom, nu vom putea asigura aplicarea legii. Și până la urmă, toate eforturile noastre vor fi nule. Mulțumesc, domnule Davis. Are acum cuvântul domnul Schlitter. Trei minute. Mulțumesc, doamnă, doresc să mulțumesc domnului comisar pentru că a reacționat la un număr de propuneri pe care le-am făcut noi. De exemplu, să avem un sistem de sancțiuni și pedepse care să funcționeze din ce în ce mai bine. De fapt, se știe că există, au existat anul trecut cazuri de carne veche de 20 de ani care au fost comercializată. Uh, am avut nenumărate probleme cu produse din carne, de exemplu, de exemplu provenite din Ungaria, cu etichetare frauduloasă, nimeni nu a uh, avut de plătit pentru asta. Sunt multe scandaluri care de fapt se repetă, deci există o problemă. Uh, și unii se pare că au găsit în asta o afacere profitabilă în fraudă și noi exact asta trebuie să stopăm, să fim mai duri în abordarea noastră, în sistemul nostru de sancțiuni să ne asigurăm că oamenii uh, care doresc să fraudeze legea să știe că se expun unor riscuri serioase dacă sunt prinși. Uh, trebuie să vedem ce se întâmplă și cu abatoarele Uh, trebuie să existe nu doar inspecțiile lor proprii, ci să existe inspecții publice în întregul lanț alimentar, pentru că dacă avem un sistem de monitorizare atunci, și de inspecție, atunci acesta trebuie să și funcționeze. Să ne asigurăm că sistemul de control uh, este unul, și, este unul care și funcționează și să eliminăm defectele. Și în legătură cu etichetarea de origine, dumneavoastră a spus că va fi publicat un studiu. Eu sper ca imediat după publicarea acestuia să faceți și propuneri dumneavoastră Comisia Europeană, deoarece consumatorii doresc să știe ce se întâmplă. Ă, ei vor să știe, de exemplu, dacă e vorba de carne, de vită, unde au crescut, unde au trăit animalele, unde au fost sacrificate, să vedem ce se întâmplă pe, și pe piețele locale, să există și etichetare locală Uh, ca să se scurteze cât mai mult posibil lanțul alimentar, deci de la uh, crescător până la consumator. și în ce privește regulile de achiziții publice și acestea trebuie examinate, să vedem uh, dacă funcționează așa cum se cuvine. Să avem întotdeauna carne proaspătă la dispoziție. Noi, eh, din păcate, dacă ne uităm la piața internă, nu avem un eh, sistem eh, de controle eficient. Asta în ce privește producătorii. Noi dorim să ajutăm pe cei care sunt serioși, cinstiți, care doresc să pună la dispoziția consumatorilor informațiile și dorim să stopăm frauda. Mulțumesc și acum domnul Nicholson are cuvântul un minut. Mulțumesc foarte mult, domnul președinte. Cred că încrederea consumatorilor a fost uh, cu adevărat scuturată de acest uh, scandal în domeniul cărnii de cal. În toate aceste situații poate însă să existe și o parte pozitivă și anume că Uh, oamenii se întorc la măcelarul din cartier. Deci uh, ei ne-au transmis mesajul foarte clar, atunci când se duc să cumpere ceva, vor să știe ce cumpără. Și aceasta este un lucru de salutat. Eu sunt uh, pentru mai bună etichetare, mai eficientă, dar trebuie spus că toată etichetarea din lume dacă există un infractor care vrea să găsească lacuna sistemului, poate să găsească această lacună dacă nu avem inspecții eficiente în paralel. După părerea mea, aceasta se întâmplă din două motive și anume că lanțurile de procesare sunt mult prea lungi și, în al doilea rând, presiunea asupra um, comercianților pe uh, prețuri este foarte mare pentru a oferi alimente foarte ieftine. Și vreau să spun foarte clar aici astăzi, nu există, nu trebuie să existe uh, alimente de calitate care să fie ieftine. Fă, alimentele bune costă bani. Mulțumesc, domnule Nicholson. Are cuvântul acum domnul Aniu. Un minut. Acum 13 ani, guvernul Marii Britanii a dat voie, a dat competența Uniunii Europene în toate aspectele legislației alimentare. A fost o prostie, pentru că în ultimele săptămâni am văzut o demonstrație a incompetenței și în cele din urmă oamenii din Marea Britanie au ajuns să mănânce carne de cal etichetată ca și carne de vită. S-a adoptat legislația europeană pentru a ne asigura că avem un lanț alimentar sigur. Dar pe măsură ce Uniunea Europeană se extinde, ea include uh, tot mai multe țări în care corupția este un fapt zilnic. În Regatul Unit, uh, alimentele erau uh, foarte bine testate și dacă mai avea și acum acel sistem, atunci aceste, prezența cărnii de cal a fi fost detectată foarte rapid. Dar, din păcate, secretarul nostru de stat pentru agricultură a acționat decisiv în această uh, în această chestiune, dar, din păcate, datorită Uniunii Europene, el a devenit absolut impotent. Mulțumim, domnule Aniu. Are acum cuvântul doamna Anderson, în un minut și jumătate. Mulțumesc. Comisia a spus că nu contează care e legislația în vigoare. Întotdeauna va exista o posibilitate ca cineva să fraudeze sistemul. Bun, asta poate fi adevărat, dar asta nu, se, nu înseamnă că în mod regulat noi să permitem uh, să se producă asemenea activități infracționale, mai ales în lanțul alimentar. Nu trebuie să eliminăm aceste posibilități. Dumneavoastră a spus că avem unul din sistemele de trasabilitate cele mai dezvoltate din lume, dar e clar că nu e sigur 100%, după cum au spus uh, antevorbitorii mei ar trebui să existe un sistem obligatoriu de etichetare de origine atât uh, pentru țări cât și pentru regiuni. Spun asta pentru că un asemenea proces ar asigura că uh, supermarketurile ar fi și ele mai responsabile în, pe, în acest lanț alimentar. Trebuie să ne gândim uh, însă la caracteristicile specifice ale fiecărui stat membru Și să ne dăm seama că și regiunile sunt foarte diferite, acest lucru ajutând uh, trasabilitatea. Mulțumesc! Un minut. Mulțumesc. Mulțumesc. Și acum are cuvântul domnul Anderson. Mulțumesc, domnule președinte. În Olanda există un nou proverb acum. Se... Nu se mai spune să plătești uh, ieftin ceva, ci spui uh, să plătești cu carne de cal. Deci, uh, de fapt, s-a înțeles care este problema în Europa și chiar mai rău. Problema este că agențiile europene nu au reușit să detecteze acest scandal. De fapt, agențiile naționale au stabilit uh, problema, au identificat-o și aceasta arată foarte clar anumite lucruri. PVV-ul cere deja de mulți ani să se termine cu EFSA, care nu reușește să diferențieze un cal de o vită. Avem nevoie de instanțe naționale care să poată să arate cetățeanului ce cumpără și uh, ce mănâncă. Trebuie să fii prost să nu iei în siguranță, în serios uh, siguranța alimentară. Mulțumesc. Domnul Borg răspunde acum la toate aceste comentarii. Vă rog, domnule Borg. Um Mulțumesc, domnule președinte. Majoritatea intervențiilor au acoperit două, trei puncte și am să încerc să le răspund în mod concis. În primul rând, sancțiunile. Sunt de acord că, cu toate că legislația pe care o avem este bazată pe directive și deci nu avem regulamente ca și în legislația penală de mediu, unde să se specifice niște sancțiuni clare prin regulament, Cred că ar trebui să fim mai specifici în directivele pe care le elaborăm. De aceea, consider că, într-o chestiune atât de delicată, ar trebui foarte clar să arătăm că nu ajunge să ne lamentăm. Aplicarea este făcută de statele membre, Comisia nu are niciun control asupra deciziilor instanțelor, uh, tribunalelor din statele membre care implementează legislația. Am auzit de cazuri în care producători de carne n-au avut licența suspendată chiar după ce au fost găsiți vinovați de diverse infracțiuni. Deci, consider că sancțiunile penale economice ar trebui să fie proporționale cu câștigurile care au fost făcute de pe urma infracțiunilor. Pentru că dacă nu, infracționalitatea rentează. Dacă beneficiile încălcării legislației europene sunt mult mai mari decât penalitățile pe care le riscă operatorii, vor continua ca și până acum. Am spus și în trecut și spun și astăzi că faptul că există o legislație nu înseamnă că ea nu va fi încălcată, pentru că există o lege care uh, interzice uh, furturile, dar sunt sigur că în momentul acesta cineva fură undeva prin Uniunea Europeană. Eu încerc să am o perspectivă realistă asupra situației și anume, niciun sistem nu este perfect, ceea ce nu înseamnă că nu trebuie să facem toate eforturile pentru a avea niște penalități descurajante și pentru ca să avem inspecții cât mai eficiente posibil. Sistemul inspecțiilor și controalelor poate să fie îmbunătățit, dar modul în care se structura trebuie să rămână același. Pentru că statele membre implementează nu doar legislația alimentară, ci toată legislația Întreaga legislație este implementată de statele membre. În primul rând, etichetarea este pusă în aplicare de producătorul alimentului care este responsabil de o etichetă corectă. Apoi vine sistemul de control desfășurat de statul membru prin autoritățile naționale. Și vă reamintesc că agenția irlandeză de punere în aplicare a legii a dus o, a purtat o anchetă care viza cei mai ieftini burger de vită din supermarket și la această anchetă s-a descoperit că anumite produse de carne care aveau eticheta de vită aveau 80% carne de cal în compoziție. Deci e vorba de o inspecție aleatoare, nu la o alertă, o inspecție aleatoare care a declanșat de fapt acest scandal. Și apoi mai există în acest sistem și comisia care, prin oficiul său veterinar din Irlanda, îi inspectează, îi controlează pe inspector pentru a se asigura că sistemul de controle funcționează. Și vreau să vă reamintesc că testarea de ADN pentru a vedea uh, speciile animale ale din produsele din carne este un test relativ uh, recent, pentru că evoluția științei ne-a permis recent să testăm carnea nu doar din punct de vedere al siguranței alimentare, ci și, și pentru a vedea dacă uh, ingredientele sunt cele care apar pe etichetă. Și așa cum a spus doamna McKevin, e important să avem controle neanunțate și în noua legislație vom încerca să aducem o propunere prin care să obligăm statele membre să nu mai anunțe controlele, ci să existe controle și inspecții aleatorii neanunțate de-a lungul lanțului alimentar pentru a îmbunătăți siguranța acestuia. În ceea ce privește etichetarea țării de origine, Pot să vă dau cinci motive aduse de statele membre în trecut, pentru că acest subiect a fost discutat și în trecut. De ce nu ar trebui introdusă această etichetare? Pot să vă dau și alte cinci motive din partea unei, um, unui alt grup de uh, țări care Uh, doresc această uh, introducerea acestei etichetări și uneori țările mai schimbă poziția dintr-o tabără în alta. În orice caz, e clar că nu este un subiect uh, ușor. Eu sunt deschis, dar trebuie să înțelegem că e vorba de chestiuni legate de cost, de complexitatea subiectului, pentru că e una să etichetezi carnea proaspătă și cu totul alt lucru să etichetezi carne procesată care vine din diverse locuri trebuie să fim foarte atenți să nu um, aducem pagube pieței interne, să nu existe elemente de protecționism, dar, după cum am spus, am o atitudine deschisă. Știu că un număr crescând de state membre sunt în favoarea unei astfel de legislații și imediat ce avem raportul, voi acționa foarte rapid în consecință. E important ca să nu lăsăm ca acest scandal să submineze piața internă. S-au făcut comentarii cerând reintroducerea unor obstacole comerciale um, în urma acestui scandal. Vreau să vă reamintesc că frauda nu ține de nicio țară anume. Recent, autoritățile naționale au descoperit carne din Regatul Unit care era exportată în Franța, care era ilegală pentru că era carne separată mecanic, care este uh, ilegale conform legislației europene. Piața internă este o piatră de temelie a Uniunii Europene, este un element pozitiv, dar dacă ai o piață internă de 500 de milioane de consumatori fără bariere, unul dintre dezavantaje, dacă putem să spunem așa, este că atunci când cineva încalcă legea într-o anumită țară, efectele de contagiune se simt în celelalte țări. E ca în sistemul Schengen uneori sistemul Schengen este încălcat, o persoană cu cazier penal trece dintr-o țară în alta, uh, dar asta nu înseamnă că ar trebui să renunțăm la sistemul Schengen. Piața internă este uh, un element bun și pentru piața internă ar trebui să avem un sistem mai bun de uh, controle și de penalități. Sunt de acord cu toți eurodeputații că nu ar trebui să băgăm capul în nisip și să spunem că acest scandal nu a afectat încrederea consumatorilor în ultimele săptămâni. Deci e clar că trebuie să facem toate eforturile necesare pentru a învăța lecție din acest episod regretabil și pentru a recâștiga uh, încrederea consumatorilor. Pentru că de multe ori legislația din anumite sectoare a uh, progresat tocmai în urma scandalelor și problemelor și nu putem să acceptăm ca uh, o mână de operatori să uh, prejudicieze imaginea întregului lanț alimentar în ochii consumatorilor europeni. Deci, doamnă președinte, în concluzie, voi colabora strâns cu Parlamentul European pentru a ne asigura că astfel de practici fraudulente nu se vor repeta pe viitor. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnule comisar, și cu asta am încheiat dezbaterea și acum trecem la următorul punct, discuție comună privitoare la soluționarea alternativă a litigiilor în materie de, consuma, de consum. Are cuvântul doamna Grefin Fontunul ăsta. Și, și apoi domnul Greh, care uh, are un al doilea raport pe această temă. Dar în primul rând dau cuvântul doamnei Tunun